Vă propun să începem. Primul subiect, doamnă Intfeld, în legătură cu regulamentul. Da, mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă, stimați colegi. Am ascultat discursul uh, președintelui uh, Uniunii Africane a fost un eveniment important. Și fac o solicitare președinției Parlamentului European. Cu câteva zile în urmă am aflat că domnul Mukwege, care este laureat al premiului Zaharov, nu va mai fi protejat de către Națiunile Unite. Deja lunile trecute, unul din colaboratorii săi a fost asasinat, există amenințări la adresa vieții sale aș uh, ruga pe uh, șefii uh, Parlamentului European și inclusiv pe doamna Mogherini care a fost aici să întreprindă tot ce stă în puteri pentru a-l proteja pe doctorul Mukwege. Mulțumesc foarte mult. Reținem această propunere și vom discuta cu doamna Mogherini. Doamna Gomez, aveți cuvântul. I would also like... Și eu doresc să folosesc ocazia pentru a solicita susținerea Parlamentului European pentru a atrage atenția autorităților din Mexic, pentru că Javier Valdez Cardenas a fost ucis, un jurnalist excepțional care a criticat corupția, traficul de persoane, crima organizată din țara sa. A fost uh, asasinat cu brutalitate fiscalitate pentru a descuraja alți jurnaliști curajoși să acționeze astfel. Noi onorăm uh, amintirea sa și facem apel la autoritățile din Mexic să îi aducă în fața judecătorilor pe asasini. Gen. Mulțumesc foarte mult. Reținem și uh, această propunere și o vom uh, transmite mai departe. Uh, doamnelor și domnilor, dacă îmi permiteți, uh, aș vrea să nu mai citesc titlurile rapoartelor, voi menționa doar autorul. Va fi un vot cu apel nominal acum. Pentru primul raport s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului. Raportul următor, autor domnul Preda, și din nou vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Mulțumesc. S-a închis votul. Și se adoptă. Felicitări domnului Preda. Iar acum supunem la vot uh, raportul domnului Ezdehovski. De asemenea, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Mulțumesc foarte mult, s-a închis votul și se adoptă felicitări domnului Zdehovski. Pot să văd că colegul nostru este foarte modest, acceptă felicitările noastre cu modestie. Iar acum vot cu apel nominal pe marginea raportului domnului Ruas. S-a deschis votul. Nu, îmi cer scuze, spune președintele. Doreați să interveniți, domnule Ruaus? Da, foarte pe scurt. Vreau doar să um, subliniez importanța faptului că Uniunea Europeană să adere la Comitetul Consultativ Internațional al Bumbacului uh, 27 ehm, de state membre, inclusiv consumatori, sunt ehm, reprezentate și noi facem parte din ehm, puținele instituții internaționale din care nu făceam parte, dar este vorba de organizații internaționale a petrolului, zahărului, de cacao, din care Uniunea Europeană face parte. Nu înțelegeam de ce noi suntem membri, de aceea sper să existe un vot pozitiv. Mulțumesc în avans. Mulțumesc foarte mult, iar acum s-a deschis votul, este un vot cu apel nominal. Mulțumesc, s-a închis votul se adoptă felicitări raportorului. Trecem acum la uh, raportul doamnei Verhaen, din nou vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Mulțumesc, se închide votul și se adoptă felicitări raportoarei. Iar acum raportul domnului Pitera. Și începem cu amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul numărul 10. împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11 pentru, Împotrivă. Vă propun să considerăm că este adoptat. Dorește cineva să verificăm? Bine, haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotrivă Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar amendamentul 6 a fost adoptat. Trecem la textul original părțile 1 și 2 care devin caduce. Trecem la amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri. Mulțumesc. Se respinge. Amendamentul 13 pentru împotrivă Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Kto jest za? Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm. Și s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Doriți să verificăm? Nu, tocmai am verificat. Votăm rezoluția ca atare, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Iar acum supunem la vot raportul doamnei Borzan. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 65, textul original, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vă propun să verificăm s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Îmi cer scuze, este pentru prima dată că eu prezidez o sesiune de voturi, dar sper să învăț repede. Aliniatul 79 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 115 text original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dorește cineva să verificăm? Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 119, textul original, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul A. I. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul D, textul original, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum va, vot cu apel nominal. Pe marginea acestei rezoluții s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări doamnei Borzan. Și trecem acum la votarea raportului doamnei Beghin. Va fi un singur vot. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Iar acum o pauză de două minute din motive tehnice. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, ajutorul dumneavoastră, pentru ședința de vot. Deci, după două minute vom continua cu explicațiile de vot. Okay.